Dear colleagues, I... Dragi colegi, cred că putem începe with our meeting. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi și colegi, ar trebui să începem. Ca de obicei avem o ordine de zi încărcată înaintea noastră dați voi, în însă, înainte de toate, să vă urez bun venit, un bun venit călduros la ședința comisiei noastre. Trec direct la punctul 1 de pe ordinea de zi. După cum știți, votul referitor la uh, dreptul de autor în piața digitală a fost amânat pe întâlnirea din iulie. Cred că nu există nicio obiecție din punct de vedere al calendarului, pentru că și Iuri a amânat totul pe octombrie, așadar și în luna iulie putem fi liniștiți că dacă votăm, avizul nostru va fi luat în calcul. Sunteți de acord cu ordinea de zi astfel modificată? Se pare că da. Atunci, ordinea de zi este adoptată ca atare, punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal de pe data de 25 aprilie. Găsiți acest proces verbal în documentele dumneavoastră. Există obiecții împotriva acestui proces verbal? Se pare că nici aici nu există obiecții. Propun ca atunci, ca de obicei, să considerăm procesul verbal adoptat atâta timp cât nu vor mai fi ridicate obiecții în cursul ședinței de astăzi. Punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicările președintei. Astăzi avem interpretare în următoarele limbi, franceză, germană, italiană, greacă, spaniolă, cehă, estonă, ungară, polonă, bulgară și română. În plus, vă reamintesc ca de obicei că această ședință este transmisă pe internet de asemenea, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că decizia coordonatorilor de pe 30 mai a fost trimisă prin e-mail pe 31 mai tuturor și sunt considerate drept adoptate, având în vedere că până la termenul de 6 iunie, termenul stabilit, nu au fost ridicate obiecții. Înainte de a trece la vot, dați-mi voie să vă comunic uh, câte ceva despre întâlnirea noastră despre 13, de pe 13 iunie de la Strasburg de săptămâna trecută, când am aniversat programul Erasmus+. Plus. Cred că a fost o sărbătoare cât se poate de nimerită, cea pe care am organizat-o atât în plen, cât și după amiaza cu diferitele grupuri de discuție și um, evenimentul organizat ulterior. Cred că s-a bucurat de asemenea de un bun eco în presă. Nu ar fi fost însă posibil fără efortul colectiv al secretariatului Comisiei Cult. Iată de ce doresc să-i mulțumesc lui Ștefan Malev și lui Luca Matioti care s-au ocupat îndeosebi în cadrul secretariatului Cult. Doresc să le mulțumesc amândurora a fost nevoie de un efort considerabil de coordonare pentru a reuni sub aceeași umbrelă diferitele instituții. Cei doi s-au descurcat excelent, iată de ce le mulțumesc încă o dată din suflet. Le urmez să mulțumesc și doamnei Guza pentru răspunzătoare pentru conferința de presă și doamnei Latini din cabinetul președintelui Tajani și aici am reușit să colaborăm excelent, bineînțeles, și tuturor celorlalți colaboratori ai Parlamentului. A fost un efort considerabil cel depus, însă este evident că a meritat. Este un, evi- un eveniment de care putem să fim mândri, mai ales dacă e vorba de viitoarea direcție pe care o va lua programul Erasmus+. Gândiți-vă de, de asemenea că ședința de după amiază din această zi uh, va începe la ora 15 împreună cu Comisia Ample în sala IAN 4Q1. Vom vota asupra raportului referitor la Europass și agenda pentru competențe, după care vom reveni aici, în sala aceasta, la ora 4, pentru a continua cu audierea pentru Brexit. Doresc să-i mulțumesc deja doamnei Helga Kupel. Dânsa va prelua mâine eh, dimineață um, conducerea ședinței, însă, pentru că eu trebuie să plec, având în vedere însă că mâine avem uh, o zi scurtă, cred că nu e nicio problemă. Fiul meu își ia diploma universitară mâine, așa că nu cred că pot lipsi de la absolvire. Iată de ce îmi cer scuze deja pentru absența de mâine. Mâine în Plas Lux toată lumea este invitată la pavilionul uh, Auriu ieri a fost Ziua Mondială a Refugiaților. Am invitat uh, toți membrii la inițiativa Helge Kupel să ia parte la acest eveniment și m-aș bucura dacă membrii ar profita de această posibilitate mâine după ședința comisiei noastre. Ajungem la vot. În această dimineață sunt prevăzute trei voturi. Primul vot se referă la învățământul universitar complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții. Este un raport din propria inițiativă al Comisiei Cult. Raportor pentru Comisia Cult a fost colegul Zver. Doresc să-l întreb pe colegul Zver dacă dorește să mai spună câteva cuvinte înainte de vot. Se pare că nu. Putem trece prin urmare imediat la vot. Începem cu amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. E închis votul. 15 la 15, respins așadar. Trecem la amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 70, amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Aș verifica și acest amendament 78 s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 16 împotrivă, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 89. 89 pentru, Împotrivă. Adoptat. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 93 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 94 pentru, Împotrivă. Abțineri respins. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 98 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 99 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Trecem la compromis 12. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 105. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 108. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 110 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 121 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 14 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 129 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 130 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 131 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 15 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 137 pentru, împotrivă, abțineri Aș verifica. 137. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 14 pentru, 15 împotrivă, respins. 138 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 139 pentru, verificăm. Verificăm 138. S-a deschis votul la 138. S-a închis votul. 17 pentru, 13 împotriva, adoptat. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 141 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 142 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 143 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 144 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 149 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 150 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 151 pentru, împotrivă, abțineri respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri respins. 153 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromis 17 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 161 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 162 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 168 pentru, împotrivă, abțineri, aș verifica. 168. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 7 pentru, 16 împotrivă, 7 abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat. Dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru 14 împotriva a adoptat. 170 pentru împotrivă abțineri respins. 171 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromis 19 pentru împotrivă Abținere adoptat. 176 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 177 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 180 pentru, împotrivă, abțineri, nu a fost clar. Haideți să verificăm. 180. S-a deschis votul. Geschlossen? S-a închis votul. 20 pentru, 4 împotrivă. Dacă ridicați mâinile sus, pot și eu de aici de sus să văd mai bine. 181 pentru, împotrivă, abțineri, adoptată, 182 pentru, împotrivă, abținere, adoptată, 183 pentru, împotrivă, abținere, adoptată, 184 pentru, împotrivă, abțineri, adoptată, 185 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 186 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 187 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 188 pentru, împotriva, abțineri, respins. 189 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 190 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 191 pentru, împotrivă, abțineri respins. 192 pentru, împotrivă, abțineri respins. 193 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 194 pentru, împotrivă, abțineri respins. 195 pentru, împotrivă, abțineri respins. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 197 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 198 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 199 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 200 pentru, Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 21 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 207 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 208 pentru. Împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 22 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 214 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 215 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 216 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 219 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 221 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 222 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224 pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 24 pentru împotriva abținerii adoptat. 228 pentru împotriva abținerii adoptat. 229 pentru împotriva abținerii adoptat. Compromis 1 pentru împotriva abținerii adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 4 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Îmi cer scuze, trebuie să ne întoarcem un pic înainte. Amendamentul 20, am sărit peste el. Pe pagina de dinainte, amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 40 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 39 pentru, împotrivă. A, îmi cer scuze, am sărit, trebuie să sărim peste, 40, peste 39 direct la 41. 41 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 7 pentru împotrivă. Abținere adoptat. 44 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. 48 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. 49 pentru împotrivă. Abținere adoptat. 50 pentru împotrivă. Abțineri respins. 51 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 53 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromis 8 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 60 pentru împotrivă, abținere adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 62 pentru, împotrivă, abțineri, aș verifica. A fost cam la limită. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 17 împotrivă, 13 pentru, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. I'm Here, 99. And you Okay, okay, wir haben noch was vergessen. 100. Am mai uitat ceva, 101. Îmi cer scuze, amendamentul 101 mi s-a strecurat printre degete, trebuie să mai votăm încă o dată. Era la pagina 4, 4. Așadar, trebuie să mai votăm referitor la 101, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la votul final. Votul electronic, s-a deschis votul. geschlossen. S-a închis votul.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 Amendamentul 123 a fost retras. Iată de ce. Trecem de îndată la compromisul 1 pentru împotrivă abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. Geschlossen. Mit 15 zu 15. 15 la 15 respins. Trecem la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri și aici trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen. Mit 16 zu 14 an. 16 pentru, 14 împotriva, adoptat. Trecem la amendamentul 138. E un pic mai în spate. Pentru 138, pe pagina 5. La mine cel puțin apare pe pagina 5. E ceva mai departe. Împotrivă. Abținere adoptat. O 139 pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 15 la 15, respins. Trecem la compromis 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Aș verifica. S-a deschis votul. Geschlossen? S-a închis votul. 19 pentru, 10 împotriva, adoptat. Trecem la compromis 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 149 pentru împotrivă abținere adoptat. Compromis 6 pentru împotrivă abțineri. Ar trebui să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 10 împotrivă, adoptat. 178 pentru, împotrivă, O 178. Aștept până ce toată lumea a găsit pagina. 178 după compromisul 12. 178 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 16, respins. Compromis 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm oricum. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 9 împotrivă, adoptat. Trecem la 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 15 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. 172 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Mit 15 zu 15 abgelehnt. S-a închis votul 15 la 15 respins. Wir jetzt äh, zu 184 dafür Trecem la 190 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, pentru că multă lume nu a ridicat mâna. 184, îmi cer scuze, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 16 împotrivă, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 împotrivă, 12 pentru, respins. 185 pentru, împotrivă, abțineri. Și asta trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 împotrivă, 12 pentru respins, 186 pentru împotrivă, abțineri și asta trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 împotrivă, 14 pentru s-a respins, 187 pentru împotrivă, abțineri Trebuie să verificăm de asemenea. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 pentru, 18 împotrivă, respins. 189 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Dar dacă doriți, putem verifica. 189 189. S-a închis votul. Respins 19 împotrivă, 190 pentru împotrivă, abțineri respins. 191 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm. E un vot complicat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 pentru, 70 împotrivă, respins. Compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri. Și aici trebuie să verificăm. Compromis 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 15, respins. Compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri. După cum bănuiam, trebuie să verificăm. Compromis 17. S-a deschis votul. Geschlossen? Mit 15 zu... S-a închis votul. 15 la 15, respins de asemenea. Trebuie acum să trecem la amendamentele individuale. 100... 93, 94, 195 și 196 identice pentru, împotrivă, abțineri. Îmi pare rău, dar și aici trebuie să verificăm. S-a închis votul. 16 pentru, 14 împotriva, adoptat. Trecem la 200 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm bine. Compromis 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 13 împotrivă, adoptat. Trecem la 202 pentru, împotrivă, abțineri. Și aici trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 pentru, 14 împotrivă, respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Compromis 19. Compromis 19. S-a închis votul. 16 pentru 14 împotriva adoptat. Trecem la compromis 20 pentru Împotriva abțineri. Ne aflăm la compromis 20. Compromis 20. Așadar, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm oricum. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 împotrivă, 14 pentru, respins. Compromis 21 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar dacă doriți, putem să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27, pe următoarea pagină. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, îmi cer scuze, 37, spune doamna președinte. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 22 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. 15 la 15 respins. Trecem la 39 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 7 împotrivă, adoptat. 23. Compromis 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru 15 împotrivă respins. Compromis 24 pentru împotrivă. Abțineri. Trebuie de asemenea să verificăm. Cred că e respins, însă trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 14 respins. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și aici trebuie să verificăm. Poate e adoptat. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trebuie pur și simplu să ridicați mâna mai clar, pentru că dacă nu, nu pot să-mi dau seama. Compromis 25. E pe următoarea pagină, pentru, împotrivă, abțineri. Și aici trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 15 respins. Compromis 26 pentru. Împotrivă abțineri. Și aici trebuie să verificăm. Compromis 26. S-a închis votul. 15 la 15 respins. Compromis um, amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 27 pentru, compromis 27 pentru, împotrivă, abțineri. După cum bănuiți, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. geschlossen. Mit 15 zu S-a închis votul 15 la 15 respins. Compromis 28 și v-aș propune să verificăm direct, să procedăm direct electronic pentru că oricum nu are sens. 28, verificăm electronic. S-a închis votul. 16, pentru, 16 împotriva, 14 pentru, respins. Amendamentul 60. 61 și 62 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 15 respins. Trecem la 63 și 64 identice pentru împotrivă abțineri respins. 67 pentru împotrivă abțineri respins. 6 pentru împotrivă abțineri verificăm. S-a deschis votul. geschlossen. S-a închis votul. Respins 66 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm dacă doriți. 66 s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 15 împotriva, 14 pentru se respinge. Următorul a fost retras, compromisul 29 și aici vă propun să votăm direct electronic, pentru că n-are sens să mai ridicăm mâinile, s-a deschis votul, s-a închis votul, 16 împotriva, 14 pentru se respinge și 30 îl votăm direct electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 16 împotriva, 14 pentru. Ajungem acum la amendamentul 69 și 70. Sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că au fost respinse, dar dacă doriți putem să și verificăm. S-a închis votul. Da, 15 uh, la 15 se resping. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar încă o dată verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 împotrivă, 12 pentru se respinge. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 73-ul a fost retras, ajungem la compromisul 31 și de această dată vă propun să votăm direct electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 împotrivă, 14 pentru, se respinge. Compromisul 32, votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Ajungem la compromisul 33 pentru, împotrivă, Abțineți, verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul 83. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă însă totuși verificăm, pentru că nu au fost prea multe mâini sus, deci s-a deschis votul, s-a închis votul, 20 de voturi pentru, nu împotrivă, îmi cer scuze, dar uh, era greu să spui. Se adoptă. Ajungem atunci la compromisul 34, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Acum amendamentul 92 ă, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, Prefer să verificăm. Deci verificăm compromisul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Ajungem la compromisul 36, direct electronic, s-a deschis votul, pentru că întotdeauna e la limită, s-a deschis votul, s-a închis votul, 16 pentru, 14 împotrivă se adoptă. Compromisul 37 îl verificăm direct, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 15 împotrivă se respinge. Compromisul 38. Verificăm direct. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 15 la 15. Amendamentul 99 acum pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm. Deci votăm uh, amendamentul 100. S-a închis votul. 16 împotrivă, 14 pentru, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 39, verificăm direct electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul, 15 la 15 se respinge, compromisul 40, votăm electronic, S-a închis votul. 16 împotrivă, 14 pentru se respinge. Ajungem la amendamentul 102, 103, 104 și 105 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Îmi pare sincer rău, trebuie și de această dată să verificăm. S-a deschis votul. verificăm 102 până la 105. S-a închis votul. 15 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 106, 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, e respins, 110 pentru, împotrivă, abțineri. Aș prefera să verificăm, 110, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 împotrivă, 14 pentru, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votăm, s-a deschis votul la 108. S-a închis votul. 17 pe, împotrivă, 9 pentru, se respinge. Compromisul 41, vor fi, uh, votăm direct electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 pentru, 14 împotrivă, se respinge. 42, direct electronic. S-a închis votul. 14 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Compromisul 43, electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 împotrivă, 13 pentru, e respins. Compromisul 44, tot electronic. S-a închis votul. 15 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Compromisul 45, votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 împotrivă 14 pentru să respinge, 46 tot electronic. S-a închis votul. 15 împotrivă 14 pentru e respins. Amendamentul 120, cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 122 a fost retras. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Și așa ajungem la votul final. S-a închis votul. 18 pentru, 9 împotrivă, se adoptă. Mulțumim foarte mult, a fost un vot dificil. În calitate de raportor, trebuie să vă spun că trebuie să verificăm acest vot, dar uh, în orice caz uh, voi vedea dacă voi păstra numele pe acest raport, o să vă spun uh, doamna Costa. Spin. Doream să spun că am votat în întârziere, dar am votat pentru. Îmi cer scuze, vă rog să-mi înregistrați și votul meu. Mulțumesc. Sorry, Silvia, kannst du bitte... Silvia, te rog să repeți pentru că n-am auzit. Ana, mi scuzo... Îmi cer scuze, dar am apăsat pe buton prea târziu, dar doresc să votez pentru și vă rog să-mi consemnați votul. Sigur. Bun. Atunci trecem la următorul vot. Este vorba de un uh, proiect de aviz, un raport din proprie inițiativă de la cont. Este vorba de controlul și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor referitoare la garanția pentru tineret Vă rog, cei care doresc să părăsească sala, să o facă în sală ca să putem continua lini liniște. Doamna Comodini a fost raportoare din partea noastră. Dacă am înțeles bine, nu vine astăzi și de aceea putem trece direct la vot. Vă promit că acest vot va fi mult mai simplu. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Cred că a fost adoptat, dar prefer să verificăm. Geschlossen. S-a închis votul. Entschuldigung, das war abgelehnt, das... A fost respins, îmi cer eu scuze, n-a fost așa de simplu de văzut. Ajungem la amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, Ar fi mai simplu dacă ați ridica mai bine. Trebuie să verificăm. Amendamentul 3. S-a închis votul. E respins. 16 împotrivă, 9 pentru. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. Acum ajungem la amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. Amendamentul 16, 17 pentru, împotrivă, 17, zipten. 17 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Verificăm bine, verificăm amendamentul 17. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 18 și 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Cred că a fost adoptat, dar prefer să verificăm. Verificăm 41. S-a închis votul. 22 pentru, 4 împotrivă. Îmi cer scuze, nu a fost foarte clar. Sau între timp uh, nu mai văd bine. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Ajungem acum la votul final. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri, se adoptă. Felicitări doamnei raportor și la sfârșitul voturilor vă mulțumesc. N-a fost ușor. Mulțumesc pentru felul concentrat și disciplinat în care ați votat. Nu a fost ușor. wir sind zwar am Ende der Abstimmung. Am terminat cu votul, dar uh, nu am terminat încă ședința noastră. Toți cei care doresc să părăsească sala sunt rugați să o facă în liniște. Putem trece imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, este punctul 7, schimb de opinii cu experții desemnați pentru Comitetul de Selecție CEC, Cultur, uh, Capitala Culturală Europeană. Aș dori să îi uh, salut pe cei trei experți, oaspeții noștri. Uh, cele trei experte numite de către Parlamentul European în Comisia pentru alegerea Capitalei Culturale Europene, Mm. au uh, uh, deci ne vor raporta în legătură cu activitatea uh, comitetului între 2015 și 2017. Coordonatorii de la comisia noastră au hotărât în luna februarie să le invităm astăzi aici. Mă bucur că ne puteți onora cu prezența. Aș dori să le salut. E vorba de doamna Silvia Aman, doamna Cristina Farinia și doamna Agnieszka Trebuie să mă ajutați puțin cu numele Vlazel. Bun venit uh, la, cultura, uh, la uh, Comisia de Cultură. O să ne raportați despre competențele și uh, misiunea dumneavoastră la acest for, apoi ne voi spune câte ceva despre uh, monitorizarea uh, uh, programului și apoi uh, o să ne prezentați puțin și programul uh, Apoi uh, vom uh, discuta uh, concluziile la ședința coordonatorilor, vom hotărâ dacă vă vom prelungi mandatul cu ocazia acestei ședințe a coordonatorilor. Deci aș dori să dau cuvântul expertelor noastre, avem doar experte astăzi și după aceea o să dau cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice și după aceea colegilor. Aveți cuvântul de la 5 până la 10 minute pentru a ne uh, raporta în legătură cu activitatea dumneavoastră. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația, mulțumesc că ați uh, profitat de ocazia uh, pe care vă oferim de a vă prezenta activitatea. Puteți vorbi în orice ordine doriți. Deci vă rog, aveți cuvântul. good morning. We would like... Bună dimineața! Am dorit să începem prin a mulțumi doamnei președinte și întregii Comisiei pentru Cultură și Educație, pentru invitație și pentru ocazia oferită de a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră. Am fost deja prezentate. Suntem trei experte numite de Comisia pentru Cultură în numele Parlamentului European pentru a face parte din uh, grupul capitalelor europene ale culturii care alege și monitorizează pentru perioada 2015-2017 Um, aceste capitale. După 2 ani de mandat, vă prezentăm acum punctul nostru de vedere în legătură cu această inițiativă. Experiența noastră a arătat că inițiativa uh, oferă o adevărată fără adăugată nu doar pentru promovarea culturii europene, ci și pentru proiectul european în sine. Mai întâi vă rog să ne permiteți să ne prezentăm foarte pe scurt, pentru că suntem aici, numele nostru individual. Eu sunt Cristina Farinia, sunt din Porto, din Portugalia. De aproape 20 de ani lucrez în uh, dezvoltarea de politici uh, pentru cultură și mă ocup de promovarea cooperării culturale și mobilitate și recent m-am ocupat de crearea de capacități în sector prin uh, promovarea um, inovării uh, Uh, și uh, unor uh, modele de afaceri inovatoare. Eu sunt Silvia Amal din Austria, de lângă Linz, o fostă capitala culturii. Lucrez în domeniul culturii, dezvoltării urbane și regionale de aproape 20 de ani. M-am ocupat de gestionarea fondurilor structurale europene și EFSI. Am fost implicată și în proiectul Linz 2009 mai ales uh, pe partea legată de cooperarea europeană. Sunt copreședinte a grupului OMC pentru uh, industriile culturale și creative și ne ocupăm în acest cadru de inovare și antreprenoriat în uh, industriile creative. Eu sunt Agnieszka Vlazel și sunt din Varșovia, am 30 de ani de experiență în calitate de management cultural în sectorul civic. Am organizat multe evenimente multidisciplinare internaționale și am lucrat și în Regatul Unit și în momentul de față fac un doctorat la Universitatea din Leeds în legătură cu tehnologia digitală în cultură. Pentru a începe dezbaterea, am ales mai multe subiecte pe care vă vom prezenta pe scurt. Vă vom prezenta activitatea grupului nostru și apoi efectele noilor decizii, noile criterii pentru numirea orașelor, capitalelor culturii din 2022-2023 și apoi vom avea o dezbatere în legătură cu um, principalele tendințe și factorii de succes a inițiativei și, bineînțeles, uh, vom uh, încheia privind spre viitor. Mai întâi o scurtă prezentare a activității noastre. V-am pus câteva fotografii uh, de la întâlnirea noastră pentru selectarea capitalelor culturii în Irlanda. Iată aici membrii grupului, suntem 10 membri numiți de Parlamentul European și experți naționali, dar în Irlanda nu au fost astfel de experți, în alte țări am avut și experți naționali. Și apoi avem autoritatea de gestiune, în general, de la Ministerul Culturii țării respective și de la Comisia Europeană, care sunt observatori pentru a supraveghea activitatea noastră și pentru a se asigura că ea respectă directiva și cadrul legislativ. Cum arată procesul de selecție? În general, durează cam un an, începe cu 5 ani înainte de anul în care orașul este capitala culturii. Um, orașele se pregătesc pentru preselecție și apoi pentru selecția finală. Organizăm o audiere și pe baza acestor informații grupul ia apoi decizia și recomandă uh, um, unul dintre orașe autorității de gestionare. După ce se numește orașul Capitala Culturii, um, grupul se ocupă de monitorizare. Ne considerăm ca uh, fiind uh, cei care uh, sprijină uh, propunerile câștigătoare cu expertiza noastră. Deci, rolul nostru este să ne asigurăm că principalele concepte, viziunea și strategia uh, din propunerea câștigătoare sunt păstrate, în ciuda schimbărilor impuse de realitate la proiecte și um, chiar dacă fiecare oraș uh, își are propriul proces de monitorizare și evaluare. La ultima reuniune, pentru că procesul de monitorizare este format din trei um, reuniuni și o vizită în oraș uneori, deci, în anul dinainte de anul în care orașul este capitala culturii, discutăm împreună cu orașul progresul făcut și facem recomandări sau nu comisiei să acorde uh, premiul Melina Mancuri în valoare de un milion și jumătate de euro orașului respectiv. Poate că este o sumă mică în cadrul bugetului general al uh, Capitala Europeană a Culturii, dar este o sumă semnificativă pentru oraș, pentru că arată că Uniunea Europeană sprijină proiectul până la capăt și pe baza acestei confirmări și alte fonduri și resurse din surse publice și private sunt atrase. Care sunt noile criterii? conform noi decizii pentru perioada 2020-2033. Primul criteriu este o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea orașelor prin cultură. Deci orașele trebuie să aibă în momentul în care se ia decizia o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea lor și cultura trebuie să fie un instrument strategic în această strategie. Dar um, titlul de capitală europeană a culturii nu trebuie să fie obiectivul final. Deci depășim uh, Uh, anul Capitalei Europene a Culturii și strategia pe termen lung este importantă. Al doilea criteriu este unul transversal întregului program, întregului proces și, de altfel, uh, și are incidență asupra celorlalte criterii. E vorba de dimensiunea, dimensiunea europeană. Deci, când evaluăm strategia pe termen lung, presupunem că orașele doresc să se poziționeze pe scena europeană, doresc să-și amelioreze vizibilitatea și schimburile culturale cu restul Europei. Apoi, când evaluăm uh, programul artistic și cultural, acesta trebuie să fie conceput pe baza unor idei um, de interes european. Pentru că um, orașele iau ca exemple alte orașe um, pentru a avea programe comune de interes uh, european. Programul nu este doar uh, conceput în comun, dar um, este și produs în comun. Deci parteneriatele cu alte orașe care au fost, sunt sau vor fi capitale ale culturii, cu artiști, cu operatori culturali din alte țări din Europa și din afara Europei, trebuie să reprezinte o parte majoră a programului și această mobilitate este în ambele sensuri. Deci dinspre oraș și din oraș spre exterior. Deci e vorba de promovarea orașului uh, în străinătate, dar și trebuie să se atragă noi oportunități, noi vizitatori în legătură cu programul, pentru că uh, titlul de Capitala Culturii nu se bazează doar pe trecutul orașului, ci și este orientat spre viitor. Uh, trebuie să se includă tradițiile, uh, dar să se includă și posibilități de inovare, să existe legături cu, actele, cu artele vizuale și să ofere noi oportunități de afaceri. Programul trebuie să dezvolte capacitatea sectorului nu doar de a realiza programul, ci și de a lăsa ceva în urmă. Alte elemente ale noi decizii pentru perioada 2020-2033 sunt um, este planificarea strategică integrată întregului context urban. Deci cultura nu este văzută ca o activitate izolată, care se concretizează printr-un program cultural sau prin activități artistice și este considerat ca o pârghie um, ca o posibilitate de a atrage investiții în întreaga infrastructura orașului. Nu doar eh, infrastructura culturală, bineînțeles, infrastructura culturală este importantă și trebuie să corespundă programului cultural și artistic, de exemplu, dacă se prevăd expoziții majore, trebuie să existe un spațiu de expoziție pe măsură, dar trebuie îmbunătățită și accesibilitatea, infrastructura de transport, dar și mobilitatea în cadrul orașelor. Din ce în ce mai multe orașe investesc în contextul capitalei europene a culturii într-o mobilitate ecologică, și din ce în ce mai mult în locuri în care oamenii se pot întâlni. Piețele sunt văzute ca locuri prin care oamenii nu doar trec, pot fi uh, și uh, uh, situri uh, pentru dezbateri, pentru evenimente culturale și așa mai departe. Deci e vorba de o strategie integrată um, care este prezentată în cadrul candidaturilor și în uh, vizitele noastre în orașe. Un element foarte important este al doilea, pe care îl cunoașteți deja din programul Europa Creativă. E vorba de dezvoltarea publicului, care a devenit un factor central care se reflectă și în proiectul Capitala Europeană a Culturii. Astfel, se depășește strict conceptul de educație culturală pentru copii sau cooperarea cu școlile, și se implică din ce în ce mai mult comunitățile eh, și pentru a se contribui la coeziunea socială. Deci poate grupuri care nu sunt foarte bine integrate în oraș eh, pot eh, fi astfel mai bine integrate. Ultimul element este gestionarea capitalei europene a culturii. Este un punct la fel de important ca și celelalte pentru că atunci când un proiect nu este bine gestionat și nu se bazează pe un plan de finanțare solid, nu poate funcționa. În legătură cu finanțarea, așa cum a spus deja Cristina, orașul nu se bazează doar pentru aceste un milion și jumătate pe care primesc de la premiul Marina Mercurii. Finanțarea depășește Um, acest uh, buget și se folosesc uh, din ce în ce mai mult fonduri din Orizont 2020, din Erasmus și așa mai departe, dar și participarea orașului și a regiunii este vizibilă. Poate un ultim subiect care este la fel de important pentru a înțelege ce vom prezenta ulterior, în, odată la trei ani, orașele candidate pot să participe la un concurs și tocmai am, am uh, selectat anul trecut orașul Novi Sad și concursul va fi din nou deschis în 2024. Uh, Presupun că doamna președinte va fi foarte strictă cu timpul, așa că voi uh, încerca să prezint cât mai pe scurt uh, discursul meu în legătură cu um, capitalele europene a culturii pe care le-am uh, um, vizitat și le-am selectat. Rijeka a fost orașul ales din Croația, au fost 9 orașe candidate, patru au fost preselectate și apoi Rijeka a câștigat titlul. Este important să menționăm faptul că candidatura s-a concentrat pe facilitarea participării. Nu doar prin promovarea cetățeniei locale, dar și a cetățeniei europene. De exemplu, proiectul 27 de cartiere uh, va permite um, crearea de legături între cetățenii din Istria și 27 de cartiere din Uniunea Europeană a existat multă încredere politică în echipa care a depus candidatura și deci sperăm că angajamentul civic va continua. Următorul, um, următoarea capitală a culturii a fost din România, au fost 14 orașe candidate, 4 au fost selectate uh, și a câștigat Timișoara. A câștigat pentru că avea o reală viziune pentru oraș, nu doar pentru uh, Uh, partea culturală. Proiectul este o idee vie că programul cultural va, și programul cultural va fi organizat și gândit împreună cu comunitatea locală. Nu va fi doar o prezentare a unui program artistic, ci uh, va fi un proiect bazat pe dezbaterile locale. Am ales Grecia am avut 14 orașe candidate, 3 uh, preselectate și am ales uh, orașul Elexina, un oraș uh, mediu, nu departe de Atena, care va fi un prototip care a prezentat un prototip de schimbare în un oraș industrial, într-un oraș în care cultura și sectorul creativ vor fi elementele cele mai importante. Apoi, pentru 2022, am avut Lituania, am avut șase roșii candidate, două um, se preselectate și a câștigat Kaunas uh, cu programul Capitală Contemporană. Uh, sunt programe legate de memoria blocată, uh, confuzia, confluențe, dar și conștientizarea bazată pe um, Uh, societatea civilă. Care sunt principalele tendințe deja vizibile? Orașele candidate uh, sunt mai mici, implicarea cetățenilor crește, crește și colaborarea între capitalele europene ale culturii. Fondurile sunt bine folosite și Crearea de capacități devine un element foarte important al programului, nu este doar um, un efect colateral. Am uh, avut exemple foarte bune de colaborare, de exemplu, în ultimii 10 ani, uh, familia ECOC se întâlnește în fiecare an în noua capitală europeană a culturii și noile capitale ale culturii cooperează deja um, la nivel internațional pentru a dezvolta programele. Și deci să ne concentrăm pe um, o cooperare sporită a viitoarelor capitale europene ale culturii. Deci, iată care sunt următoarele capitale europene ale culturii. Veți vedea uh, o Um, delimitare între grupurile de orașe, pentru că doar după 2020 orașele au fost alese conform noi decizii. Um, Luxemburgul a fost ales pentru 2022. Uh, uh, orașul din Luxemburg nu a fost încă ales pentru 2022, dar a fost deja ales ca una din Lituania. Am identificat uh, câțiva factori de succes, câteva elemente pe care uh, le-am observat nu doar în oraș, la orașele câștigătoare, deci candidaturile de succes, dar și la orașele candidate, pentru că un singur oraș poate să obțină titlul. În primul rând, Um, orașele au o strategie culturală. Cultura este recunoscută ca fiind o politică strategică în dezvoltarea generală a orașului. Ne-am dat seama că pentru multele, multe dintre orașele candidate, um, pentru prima dată aveau o politică culturală și aceste politici culturale au fost adoptate în mare parte, deci continuă să existe chiar dacă n-au câștigat titlul sau și cu siguranță nu vor pune în aplicare complet programul recunoașterea um, ca și capitala culturii pot deveni un factor de dezvoltare economică și de incluziune socială. Deci nu se promovează doar turismul, turismul cultural, ci se dotează orașul cu infrastructuri și cu un program interesant uh, pentru turiști, pentru tineri, dar și pentru antreprenori Uh, și um, există stimulente pentru ca oamenii să rămână în aceste orașe. Se folosesc um, arta și cultura pentru a conecta diferite comunități. Proiectul este un mijloc de um, a-i uni pe oameni în jurul uh, unui proiect comun de oraș și ajung aici la parteneriate și la stimularea participării. Am observat că la multe orașe candidate că pentru prima dată s-au unit, au unit în jurul mesei diversi actori interesați uh, și aceste noi parteneriate um, rămân valabile și după decernarea titlului. Sunt parteneriate la nivel local între comunitatea de afaceri, um, școli, universități, dar și cu regiunile și cu municipalitățile vecine care participă la candidatură, dar și la nivel național, pentru că se recunoaște că până la urmă sunt proiecte naționale cu o dimensiune internațională. Toate aceste legături și schimburi uh, durează. Pentru a se întâmpla toate aceste lucruri, ne-am gândit care este cadrul necesar. Considerăm că un element important este finanțarea de la Europa Creativă. Este important uh, să existe o finanțare europeană pentru capitala europeană a culturii. După părerea noastră, are un efect de pârghie extraordinar. Se investesc un milion și jumătate de euro din fondurile europene dar sunt, se atrag proiecte în valoare de 60 de milioane de euro sau chiar mai mult în anumite cazuri și se investește mult în infrastructură. Toate aceste activități integrate sunt promovate, deci cred că merită să investească acești bani. Și încă un element este relevant aici, cu acest proiect Europa se exprimă la nivel local. Este percepută uh, ca fiind un bun al cetățenilor. Programele sunt făcute în așa fel încât să fie integrate și integrante, astfel oamenii pot să simtă, să, um, să aibă o experiență a Europei îndeaproape. După părerea mea, Capitala Europeană a Culturii Uh, are un efect cross uh, intersectorial uh, foarte evident, un impact economic la nivel de dezvoltare al orașelor. Orașele se dezvoltă mai bine, se realizează integrare socială și în viitoarele programe trebuie să se reflecte această prioritate prin folosirea diferitelor fonduri regionale, valoarea de impact, dar și în programele de educație. În fine, nu trebuie să subestimăm imaginea pe care o are deja Capitala Europeană a Culturii la nivel internațional. Recent am avut contacte cu inițiativa Capitalei Culturii din Asia, de, din Estul Asiei. Este o inițiativă a Japoniei, Coreei de Sud și a Chinei, inspirată din Capitala Europeană a Culturii. Deci, este un element excelent de a da mai mult sens strategiei internaționale și de a integra schimburile culturale pe această cale. Iată care a fost evaluarea noastră. Uh, și care sunt ideile noastre în uh, legătură cu uh, următorii pași. Așteptăm cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim toate trei pentru această ocazie de a avea un schimb de opinii. Ja, vielen, vielen... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult celor trei membri, celor trei membri ale juriului. Mi se pare o perspectivă foarte interesantă în activitatea juriului. Am încercat să scoată în evidență faptul că capitalele culturale europene au uh, un efect important de-a lungul anilor, iar pentru noi, Parlamentul European a fost foarte important să creăm evenimente culturale nu doar pentru un an, ci să încurajăm dezvoltarea activității culturale pe termen lung în comunități. Lucru pe care și invitatele noastre l-au scos în evidență că nu doar în orașe, um, se reușește domnirea acestui titlu de capitală um, culturală, ci e, există un rezultat important, un efect important și pentru acele țări care, pentru acele orașe care își prezintă doar candidatura. Între timp, e o rețea care funcționează foarte bine Există această rețea atât pentru viitoarele capitale culturale, cât și pentru cele trecute. Există numeroase proiecte comune care au rezultat uh, din urma interacțiunii acestei rețele și mă bucur că ați confirmat acest lucru, lucru pe care cu siguranță l-ați putut observa și în vizitele dumneavoastră în, cap- în orașele capitale culturale. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Doresc acum să întreb Coordonatorii, dacă doresc să intervină, Sabine, dorești să spui ceva? Sabine Ferhaien, îmi cer scuze dacă te-am întrerupt. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru prezentarea activității. Am aflat ce face juriu, am o întrebare pe care v-aș adresa cu plăcere în ceea ce privește rețelele între uh, capitalele trecute ale culturii și capitalele viitoare. E vorba de un număr redus de orașe care cooperează. V-ați gândit dacă, v-ați gândit dacă veți crea o platformă pentru toate orașele capitale ale culturii care au existat în ultimii ani astfel încât și acele orașe de mici dimensiuni care nu pot singure să creeze o punte de legătură cu celelalte pentru a facilita în acest fel schimbul de informații, pentru a asigura o platformă cu un caracter durabil, pentru că Întotdeauna mă întreb dacă în cadrul acestei inițiative Capitale Culturale Europene e vorba de o inițiativă doar pentru un an și ce rămâne după aceea. Este important să aibă un efect durabil, să rămâne ceva după aceea, să existe un schimb care va dura și după ce se va termina această inițiativă, să nu fie un eveniment uh, unic după care totul um, se uită. Mă întreb dacă juriul, prin um, selecția pe care o face prin sprijinul uh, pe care îl acordă pentru cooperare poate sprijini crearea acestei rețele. Mulțumesc. Luăm întrebările din partea colegilor, după care veți putea răspunde. Helga Trupel, mulțumesc și din punctul meu de vedere vă mulțumesc pentru prezentare, a fost foarte interesant. Cred că capitale culturale ale Uniunii Europene se numără printre reușitele Uniunii Europene. Ne bucurăm și de alte reușite în domeniul culturii. Știm că sunt inițiative care creează o legătură directă cu cetățenii, îi uh, încurajează, le permite le, să intre în legătură cu cultura europeană. Ne-am deplasat recent în Arhus și a fost foarte interesant pentru că am putut observa foarte clar în oraș un spirit de deschidere o disponibilitate de a oferi oamenilor uh, posibilitatea de a se bucura împreună de spațiul deschis din oraș, de port. Cred că atmosfera a fost una excelentă, atmosfera în, în, card, în cadrul care s-a desfășurat programul din Arhus. Aștept cu mare interes să văd uh, cum vor evolua, cum va evolua tendința orașelor mici pe viitor știu că există o inițiativă de a crea o legătură între zonele rurale și orașele de mici dimensiuni, însă, pe de altă parte, cred că trebuie să facem și un studiu de valoare, să vedem uh, dacă unele orașe se bucură de mai mult succes decât celelalte. Vorbeați și de relațiile externe. Vom prezenta în cadrul viitoarei sesiuni uh, plenare raportul referitor la Uniunea Europeană și relațiile externe și m-ar interesa să știu în ce măsură vă gândiți la o legătură specifică, pentru că un lucru e să promovezi ce face Uniunea Europeană pe alt continent, dar poate ne puteți spune ceva mai mult, ceva mai precis despre ideea dumneavoastră. Mulțumesc! Văd că nu mai există alte întrebări, așa că Dau cuvântul uh, invitatelor noastre pentru a răspunde. Oricine dorește. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Abordează subiecte importante pe care le discutăm adesea în cadrul grupul nostru. În primul rând, în ceea ce privește rețeaua capitalelor culturale, foarte subcint, noi Considerăm întotdeauna că e o plus valoare importantă și încurajăm orașele să continue pe acest făgaș. Din reacția orașelor și din dialogul pe care îl purtăm cu acesta, majoritatea sunt implicate într-o formă de, de schimb, de parteneriat. Au existat și idei pentru inițierea unor proiecte comune ar putea să fie o cale înainte, însă rămâne la latitudinea orașelor. Comitetul de expert poate doar încuraja și sprijini uh, procesul de selecție, le putem atrage atenția asupra anumitor inițiative. În continuare, în ceea ce privește caracterul durabil, Cred că e un aspect esențial și cred că este deja integrat în directivă, deoarece procesul în ansamblul său este integrat într-o strategie culturală și în dezvoltarea culturală a orașului, care durează de obicei 10 ani. Ar trebui să fie, prin urmare, în mod inerent, nu putem uh, deocamdată dovedi acest lucru pentru că inițiativa va fi lansată în 2020 în cadrul noii directive, ar trebui însă să existe premize mult mai bune pentru durabilitate. În plus, infrastructura joacă un rol important, bineînțeles. Orice tip de infrastructură care se creează, poate e mai degrabă vechea formă de durabilitate. Constatăm însă că multe orașe doresc tot mai mult să implice cetățenii. Cred că din momentul în care se creează, se încurajează participarea cetățenilor, se asigură și crearea unor efecte durabile. Există așadar dovada unei realități, unei strategii precise. În ceea ce privește orașele mai mici, vei continua tu? Da, foarte bine. Este rezultatul faptului că, pe de o parte, multe orașe mari din Europa au fost deja capitale culturale. Există orașe care au uh, primit acest titlu pentru a treia sau a patra oară, iată de ce nu își mai prezintă candidatura. Au existat și orașe capitale, de pildă din România sau Irlanda, care și-au prezentat candidatura, dar care au fost respinse pentru că uh, de pildă în cazul Irlandei nu au fost selectate și în cazul României nu au fost selectate pentru că existat oferte mult mai bune. Acum, în ceea ce privește rețelele, un lucru pe care noi îl observăm și îl încurajăm este că nu doar orașele sunt interesate de a crea legături cu alte orașe care au deținut titlul de capitală culturală în trecut, învață foarte mult din aceste întâlniri, mai ales în ceea ce privește comunicarea, producția, gestiunea culturală, dimensiunea europeană, lucru care uneori ne dumerește. Sunt de asemenea interesați de integrarea în rețelele culturale deja existente. Se concentrează pe acele aspecte care prezintă un interes deosebit, de pildă rețelele artistice, lucru important și pentru noi. Orașele devin membre ale acestor rețele. Acum, referitor la ambele subiecte, practic, e tot mai clar că nu e vorba doar de rețelele unor orașe sau unor guverne, ci e vorba de rețele în care sunt implicați oameni, asociații culturale. Există un contact direct cu oamenii, nu e vorba doar de organizații și bugetele lor. În ceea ce privește orașele de mici dimensiuni, aceste rețele au un impact mult mai mare asupra comunității locale și vedem că cetățenii se implică tot mai mult, comunitățile, de pildă Timișoara și Rieca, Aici toată lumea s-a implicat. Ne-am întâlnit cu lideri spirituali care reprezentau toate credințele întâlnite în oraș. Ne-am întâlnit cu tineri care puneau în aplicare diferite inițiative în cadrul uh, inițiative capitalelor culturale. De asemenea, dimensiunea europeană joacă un rol important. Este un criteriu foarte important în selecția noastră. Nu mai este un criteriu uitat. Vedem că tot mai multe orașe își prezintă candidatura, bineînțeles, acestea au capacitate redusă acest orașe mici pun accentul pe elementele pe care le au în comun. Există de multe ori un oraș care prezintă o candidatură comună. Este un lucru foarte interesant din punctul nostru de vedere. E o formă nouă de a crea parteneriate între orașe, între regiuni. În ceea ce privește relațiile externe, care putea să fie activitățile specifice legate de aceste activități. Am discutat și în cadrul grupului de experți despre acest lucru, discutăm foarte mult despre aspecte de natură generală. Există o interacțiune dinamică la grupul de experți. Eu, de pildă, am fost în delegație în Corea, am la parte la un atelier referitor la capitalele culturale europene, nu doar uh, capitalele culturale europene, ci capitalele culturale din toată lumea. Ne-am întâlnit în deosebi cu oameni din Asia. Vă spuneam că această inițiativă a capitalelor culturale din Asia de Est a fost inspirată de inițiativa capitalelor culturale europene. Din punctul nostru de vedere, din experiența dobândită în Corea, credem că ar fi o idee bună să investim într-un uh, schimb uh, care să încurajeze proiectele culturale și un schimb uh, pentru artiști. Am putea promova în acest fel faptul ca um, orașele capitale culturale să promoveze inițiative de acest fel, se ia legătura cu artiști din Asia, de multe ori inițiativele sunt asemănătoare și în Asia de Est există orașe cu dimensiuni asemănătoare cu cele din ora, orașelor din Europa, ar putea să fie un bun punct de plecare, să organizăm poate ateliere comune care să încurajeze mobilitatea artiștilor, să dea o dimensiune mai amplă capitalelor culturale. Am discutat de asemenea despre posibilitatea unei cooperări strategice pentru a învăța mai mult unii de la celălalt despre cum funcționează aceste inițiative. Din primele reacții am putut observa că e vorba mai degrabă de un schimb între orașe și dacă am putea crea o rețea care să încurajeze acest schimb. Cred că ar fi de încă de la început. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Mulțumim foarte mult. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt și deci aș dori să dau cuvântul Barbarei Gessler, șef de mm, uh, unitate la comisie. Nu știu dacă doriți să luați cuvântul, să spuneți ceva, Barbara. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc, uh, Petra, pentru că am dat cuvântul. De fapt, uh, Mm, suntem de acord uh, cu observațiile eurodeputaților. Mm, expertele noastre uh, trebuie felicitate pentru cooperarea foarte bună și cred că totul merge în direcția pe care ne dorim cu toții pe viitor pentru culturile, capitalele culturale europene. Foarte frumos! Mulțumim foarte mult, mulțumim uh, celor trei experte pentru prezență. E minunat că avem trei experte, trei femei care ne pot raporta. raporta. Uh, mulțumim încă o dată pentru uh, informațiile pe care ni le-ați furnizat. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumim încă o dată pentru prezență și încă o dată mult succes în tot ce faceți. Mulțumim! So, ich würde jetzt die Sitzung äh, unterbrechen und äh, wir machen dann um... Mulțumesc, la ora 11 continuăm cu reuniunea coordona coordonatorilor, deci o pauză scurtă până la 11. Cu restul ne întâlnim la ora 3, la ședința comună cu Ample.